Mes chers collègues, Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să faceți liniște, ședința s-a deschis. E vorba de ședința de constituire a Comisiei Buget pentru mandatul 2014-2020. Îmi face plăcere și o prezidez în calitatea mea de președinte în vechea mandatură. Vreau să-i felicit pe cei noi sosiți, să-i felicit și pe cei care au fost realeși și vreau să începem imediat pentru că avem o ordine de zi bogată, foarte bogată. Vreau să vă reamintesc că aveți interpretare în toate limbile, toate limbile din Comisia Buget, așadar vorbite cu excepția malteză, maltezei. Ca toate ședințele buget, suntem și pe internet. Mai cu seamă, vreau să vă reamintesc că s-ar putea să facem apel la votul electronic. Așadar, dacă avem membri care nu au cartela de vot, vă rog imediat să vă sesizați. Puteți să aveți la, sau aveți la dispoziție la intrarea în sală cărți sau cartele de vot care înlocuiesc pe cele normale. Domnul Ianuș, care numai ce a sosit printre noi, dar care și-a uitat cartela sau poate că și-a uitat obiceiurile cele bune. Vreau să vă reamintesc că scopul ședinței de astăzi este acela de a constitui biroul Comisiei Buget pe următorii cinci ani, alegând mai întâi președintele, apoi cei patru vicepreședinți, conform articolului 204 din regulamentul de ordine interioară a Parlamentului. Deci, întâi parla Parlamentul și apoi vicepreședinții vor fi aleși de către dumneavoastră. Mi s-a spus că mai mulți membri titulari au transmis o împuternicire pentru vot. Domnul Pablo va înlocui o persoană de la GUE, doamna Daniela Ayoto de la FD îl va locui pe domnul Peter Mar. Domnul Derek Von va locui pe doamna Modi de la grupul uh, socialist și mai există și o altă înlocuire, tot la socialiști. Dacă mai sunt și alte astfel de mișcări, deci de înlocuire de persoane, vă rog să ne spuneți. Așadar, primul punct acum alegerea președintelui. Am nevoie de un quorum. Un sfert din membri, adică 10 deputați. Și este clar că sunt mai mult de 10 persoane în sală. Vorumul s-a întrunit, așadar vă rog, domnule. Just saying that I will replace Mr. Vreau să spun că eu Vreau să spun că locuiesc și pe un coleg de la ECR. În plus, am luat notă. Vă mulțumesc. Candidați pentru Comisia Buget, președinte, domnul Gerard Depre, pe care îl uh, salutăm după câțiva ani de absență. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu mă bucur foarte mult să vă văd, ca și pe alți colegi, numele grupul meu mă propun, ca și președinte al comisiei noastre, sau să-l propun pe domnul Jean Arthuis la președinția comisiei. Mai sunt și alți candidați? Nu. Nu văd pe nimeni. Domnule Jean Arthuis, acceptați să fiți desemnat ca, desemnat ca președinte al acestei comisii? Da, domnule președinte. Vă mulțumesc. Așadar, domnul Jean Arthuis a fost propus din partea unui grup politic, grupul de la ALDE, conform articolului 15.1 cu trimitere la articolul 209. În același sens, dânsul a acceptat propunerea și în virtutea articolului 204.1, domnul Artui este membru titular al comisiei noastre și, pe de altă parte, el a completat uh, declarația de interes financiar conform anexei respective din regulamentul nostru. În aceste condiții poate să fie ales prin aclamare. Jean Arthuis, je vous félicite. Et... Felicitări Jean Arthuis și mă bucur că pot să vă cedez scaunul de președinte în calitatea dumneavoastră de președinte al Comisiei Buget. Thank you, thank you, dear Thank you for your confidence. I will... Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Voi face tot ce îmi este în putință pentru a vă câștiga încrederea. Vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care ați arătat-o și voi face totul, voi face tot ce e posibil pentru a merita această încredere. Vreau să-l salut mai cu seamă pe domnul Ala Malasur, care a prezidat această comisie cu mult talent și cu mult entuziasm, apărând cu intensitate, dar și cu autoritate, cauza Parlamentului European. Am făcut parte din guvernul lui Alain Juppé între 95 și 97. El în calitate de ministru al bugetului, iar eu în calitate de ministru al economiei și finanțelor. Astfel, pot să spun că și eu și el suntem foarte interesați de transparența și sinceritatea bugetelor și finanțelor publice. La vremea aceea ne pregăteam să îmbrățișăm uh, moneda unică și să definim pactul de stabilitate și creștere. În numai doi ani am reușit să scădem deficitul public al Franței de la 6 la 3% din PIB și, într-adevăr, astfel am putut să intrăm în zona euro și e foarte bine. Din păcate, însă, alegerile legislative noi le-am pierdut atunci și asta este prețul în politică de obicei, prețul curajului. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru că fie ați fost aleși, fie ați fost realeși și că ați ales să fiți parte a Comisiei Buget. Bugetul este realitatea și în politică, știm bine, asta înseamnă o înfruntare uh, și curaj. Bineînțeles, avem cadrul financiar multianual care a fost adoptat pentru 2014-2020, deci pe durata mandatului nostru. În aceste condiții însă eu sunt convins că uh, provocările vor fi multiple Circumstanțele sunt extraordinare, în primul rând pentru că acest cadru va trebui să fie revizuit încă din 2016, poate chiar și mai devreme. Această revizuire este o exigență democratică. Parlamentul nou ales trebuie să aibă cuvânt de spus în ce privește cadrul financiar care se va aplica de-a lungul întregului mandat. Votul recent european ne face să examinăm cu multă atenție funcționarea Uniunii Europene. Însă această revizuire post-electorală a cadrului financiar este și o necesitate evidentă. Având în vedere primul an care s-a scurs, mă gândesc, bineînțeles, la acea capacitate de absorție a resturilor de lichidat RAL fără precedent, precum și finanțarea noilor uh, Uh, priorități. Pot să vă spun că aceste restul înseamnă practic decalajul între credite și creditele de plăți, adică angajamente și plăți, mai bine de 220 de miliarde, dintre care 24 de miliarde imediat. Iată, și asta pentru politica de coziune, mai, mai cu seamă ce înseamnă aceste lucruri și vreau să spun de asemenea că și zona euro va fi importantă Consolidarea guvernanței ne pune întrebări în legătură cu poate nevoia unui buget specific și mecanismul european de stabilitate financiară înseamnă o atenție sporită ce privește controlul democratic. Trebuie, aplicând articolul 13 al tratatului, stabilitate, coordonare și guvernanță, să venim cu o soluție bună, optimă, atât pentru parlamentele naționale, cât și pentru statele membre din zona euro, dar și pentru Parlamentul European nu ne putem mulțumi cu simple conferințe interparlamentare, așa cum s-a petrecut până acum. Agențiile și resursele proprii vor fi și acestea tot atâtea tematici de lucru pentru comisia noastră. Mai general, e vorba de stăpânirea cheltuielor publice și mai ales a celor administrative. Va fi ocazia astfel să uh, vedem în ce măsură putem să fim niște gestionari chipzuiți dacă sunteți de acord, de acord vă, vă voi propune și niște tematici de reflexie pentru uh, o adevărată foaie de drum, însă timpul ne presează. În curând va trebui să ne pronunțăm asupra proiectului de buget pe 2015 încă o dată. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Now to... Acum continuăm cu alegerea vicepreședinților Comisiei vreau să vă spun care sunt numele celor care pot să participe la vot, a supleanților. Trebuie să vă sub, să spun că dacă apar schimbări în acest sens, grupurile politice trebuie să informeze președintele. Nu sunt modificări față de numele citite și procedura anunțată de domnul Lamasur. Quorumul a fost întrunit conform regulii 208 și astfel aș dori să văd care sunt nominalizările pentru funcția de vicepreședinte. Ia să vedem primul vicepreședinte, nominalizarea acestuia. Care este prima persoană? Mulțumesc, domnule președinte. În numele PP-ului, noi propunem ca și prim vicepreședinte pe Petri Sarvama. Petri Sarvama, așadar. Vreau să întreb dacă este de acord cu această nominalizare. Da, cu multă plăcere, răspunde domnul Sarvama. Condițiile pentru nominalizarea sa sunt îndeplinite cu prisosință. A fost numit de un grup politic și a consimțit, așadar, este membru titular al, comite al comisiei, a completat declarația privind uh, interesele financiare. În aceste condiții și fiind singurul candidat pentru acest post, consider, îl consider ca atare și îl uh, putem alege prin aclamare. Mr. Petri Sarvama, would you join us, please? Domnule Sarvama, vă rog să ne alăturați la prezidiu și felicitări. you. excuse me. <laughs> Now we will proceed to the election. Continuăm acum cu alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Condițiile sunt îndeplinite. Vorumul a fost uh, întrunit. Deci, trebuie să numim al doilea vicepreședinte, care de fapt uh, este candidată din o doamnă. Vă mulțumesc foarte mult. Felicitări pentru alegerea dumneavoastră. În numele grupului socialist îl numim pe domnul Jens Geier. Fără microfon continuă domnul președinte Artui. Do you consent to be a candidate? Sunteți de acord cu această candidatură? Cu plăcere. Membru de plin al Comisiei și-a completat declarația interes financiar. Mai este un alt candidat? Nu. Un singur candidat, așadar, pentru acest post de al doilea vicepreședinte și îl declar ales prin aclamare. Congratulations, Jens Geyer. Would you... Felicitări, uh, Jens Geyer. Te rog să ne mi de alături. Et maintenant l'élection du troisième vice-président. Al treilea vicepreședinte acum. Avem aceiași supleanți, Gorumul este în regulă. desemnăm al treilea vicepreședinte. Candidați? Vă rog, domnule președinte, în numele PP-ului, îl numim, îl propunem pe domnul Siegfried Mureșan. Oui. Oui, j'accepte la proposition. Merci. Accept propunerea. Și mulțumesc. Da, nu mai este un alt candidat la acest post? De al treilea vicepreședinte? Domnul Siegfried Mureșan a fost ales al treilea vicepreședinte. Îl felicit și vă rog uh, să veniți la prezidiu. Nous en venons à l'élection du quatrième vice-président. Les suppléants sont désignés. Al patrulea vicepreședinte, avem supleanții, avem cuvorumul care s-a întrunit. Deci, ia să vedem candidatura pentru postul de al patrulea vicepreședinte. Vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte, numele PP-ului o propune pe doamna Patricia Sulin. Patricia Sulin. Patricia Sulin, êtes-vous candidate Patricia Sulin, sunteți candidată? Oh, pardon. Uh, Mr. Chairman, on behalf of the Europe of Freedom and Direct Președinte, în numele grupului EFD vreau să uh, propun pe domnul Marco Zanni. Marco Zani, are you candidate? Domnule Zani, sunteți candidat? Da. Constate că nous avons deux candidats qui consentent à... Avem deci doi candidați. Ambii sunt membri ai comisiei noastre. Ambele persoane au completat declarația de interes financiar. Așadar, vă rog. Vreau să numesc în numele grupului meu al verzilor. Și aș vorbi așa și în numele democrației europene și parlamentare. Nu mi se pare normal ca grupurile mari să se pună de acord și să uh, îi lasă deoparte pe ceilalți, pe grupurile mai mici. Pentru că e vorba, ar fi vorba de persoane care nu sunt de acord cu Europa și cu liderii săi, nu mi se pare un motiv suficient să se proceseze la o astfel de marginalizare. Deci, nu ne place această atitudine, chiar dacă nu suntem de acord cu ideile lor politice, nu cred că este o metodă de lucru bună, domnule președinte. Mm-hmm. Bien, je constate qu'il y a deux Constat deci prezentarea doi candidați pentru această poziție, drept pentru care va trebui să recurgem la vot, vot secret. Vă propun ca acest vot să fie făcut pe cale electronică. Țin să vă reamintesc că fiecare dintre membrii dispune de un vot Va trebui deci să introduceți cartela de votare. Grupul PPE dispune de 12 voturi, Socialdemocrații 11 voturi, ECR 3 voturi, ALDE 4 voturi, Verzii și uh, EFA 3 voturi, FDD 3 voturi și neafiliați 3 voturi. Țin să vă precizez că pentru a putea fi ales, candidatul trebuie să dispună de majoritate absolută a voturilor. Deci voturi pentru, abținerile nu contează. Deci vă rog să vă asigur că aveți cartela de votare și aceia dintre dumneavoastră care nu o au, sper că și-au luat toate măsurile pentru a putea vota astăzi. Țin să vă reamintesc numele candidaților. Este vorba despre candidatul numărul 1, doamna Sulin, din partea verzilor. Nu, nu, nu, mă scuzați, spune domnul președinte. Doamna Sulin din partea PPE și domnul Zani din partea FDD. Deci, candidatul numărul 1 este doamna Sulin, candidatul numărul 2 este domnul Zani. Dacă votați pentru candidatul 1, apăsați pe butonul verde, deci pentru doamna Sulin, butonul verde, pentru domnul Zani, butonul roșu. Nous allons, nous allons procéder au vote. O să trecem la vot acum. Declar votul deschis. Ați putut vota? S-a închis votul. Iată deci care sunt rezultatele votului. 31 de voturi. Un vot alb. Deci s-au exprimat practic 30 de voturi, dintre care majoritatea absolută este în... pentru care majoritatea absolută este de 16. Doamna Sulin a obținut 20 de voturi, domnul Zani a obținut 10 voturi. Iată, deci, doamna Sulin este aleasă drept cel de-al patrulea vicepreședinte. Je declar, Madame Souline. O declar, deci, pe doamna Sulin, cea de-a patra vicepreședintă, și o invit să ni se alăture la prezidiu. Domnule președinte, aș dori să fac o scurtă declarație. În calitate în numele delegației italiene și a grupului politic, ni se pare că cele ce s-au întâmplat reprezintă o gravă încălcare a principiilor fundamentale de funcționare. Această deci, încă o dată, este vorba despre o încălcare a unui principiu fundamental de funcționare. Da, e important să se obțină o majoritate, dar și drepturile minorității din opoziție trebuie apărate și acest lucru este unul fundamental. Iau notă de declarația dumneavoastră, spune domnul președinte. Domnule președinte, permiteți-mi și mie o scurtă declarație. În primul rând, țin să îl felicit pe noul președinte, precum și pe ceilalți membri ai biroului. Vă doresc mult succes. Sper că succesul dumneavoastră va reprezenta și succesul nostru. Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, avem de-a face cu provocări pe care nu le voi cita acum în întregime, însă cred angajamentele de plată sunt importante și e important ca Uniunea Europeană să-și uh, respecte angajamentele. De asemenea, uh, pactul de creștere este important pentru noi. Încă o dată, domnule președinte, mult, mult succes și sper să vă ridicați la um, înălțimea provocărilor. Țin să mulțumesc și domnului Lamasur pentru competențele, șarmul și cunoștințele pe care dânsul și le-a pus în serviciul președinției țin să-i mulțumesc domnului Lamasur pentru excelenta sa activitate. Câteva cuvinte acum și în, ceea ce, în privința ceea ce tocmai s-a întâmplat, cu alte cuvinte, rezultatele democrației reale pe care o trăim aici în Parlament. Iată, deci, am recurs la vot și atunci când majoritatea se exprimă, opinia ei trebuie respectată. Practic, democrația a funcționat. Eu mă bucur de rezultatul pe care l-am obținut aici. Procedura a fost pe deplin transparentă în respectarea regulilor și trebuie să respectăm rezultatul obținut. Vă mulțumesc! Bien. Nous avons ainsi constitué notre, euh, notre bureau. Iată, deci, s-a constituit biroul comisiei noastre. Acum trebuie să trecem la confirmarea calendarului întâlnirilor pentru restul anului 2014. Ați uh, avut acces la acest calendar. Aș avea câteva comunicări la adresa dumneavoastră. Noul comitet buget are o proporție ridicată de membri noi. Secretariatul va trimite, deci, o serie de documente, printre care și uh, pachetul de bun venit, uh, precum și activitățile 2009-2014, precum și alte informații importante în privința procedurilor în curs, printre care și uh, cele care privesc bugetul 2014, 2015 și 2014. Prima întâlnire a coordonatorilor pentru numiri urgente în ceea ce privește fondul de aplicare apendice 6, mini-audierile pentru desenarea Dominic și pregătirea trialogului va avea loc, vor avea loc pe 10 iulie înaintea trialogului grupurile ar trebui să trimită numele coordonatorilor către secretariat cât mai repede cu putință. Pentru negocierile tripartite pentru bugetul 2015, 2014, grupurile trebuie să stabilească raportorii. Confirmarea doamnei, prezenței doamnei Gardia Zaval ca raportor general buget 2015 confirmare oficială pentru înlocuirea domnului Gabiga, în calitate de raportor pentru buget 2015, pentru alte instituții, confirmarea oficială pentru înlocuirea doamnei Johnson, în calitate de raportor pentru buget 2014, confirmare oficială pentru doamna Olmaier, ca raportor pentru buget 2014, pentru alte instituții. Următoarea întâlnire Comisiei Buget va avea loc la Strasburg pe, în data de 14 iulie la orele 18.30 pentru o mini-audiere a candidatului Jasper Dominic. Următoarea întâlnire va avea loc tot la Bru Bruxelles în data de 23 iulie și va, se va ține pe tot parcursul zilei. Secretariatul va stabili regimul lingvistic al acestei întâlniri, care se va aplica apoi um, întrunirii oficiale. Um, Ă, membrii sunt rugați acum să părăsească repede sala, având în vedere că în aceeași sală va avea loc urmă, ședința următoarei comisii. Vă mulțumesc. Ședința se suspendă.